Ja, liebe Dragi colegi, dragi colegi, declar deschisă reuniunea Comisiei de Control Bugetar, acum în noul mandat al Parlamentului European. Doresc să-i felicit pe toți cei aleși, nou aleși și realeși, Mă bucur foarte mult că vom colabora și înainte de a trece la ordinea de zi, Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru colaborarea foarte pozitivă din ultimii doi ani și jumătate. Cred că în domeniul controlului bugetar am reușit să facem progrese. Controlul bugetar este controlul democratic al fondurilor centrale și cred că e un instrument foarte important al Parlamentului European pe care l-am folosit foarte bine. Așadar, mulțumesc mult tuturor celor cu care am colaborat în ultimii doi ani și jumătate. Și acum trecem la alegeri, la alegerea noului președinte al Comisiei de Control Bugetar. În primul rând, vreau să vă amintesc că astăzi uh, vom alege biroul comisiei noastre și anume vom alege președintele și patru vicepreședinți în conformitate cu articolul 204 din regulamentul de procedură. Trebuie să verificăm întâi dacă membrii sunt pregătiți pentru alegere. Rog secretariatul să-mi spună ce supleanți sunt prezenți. Dacă sunt informat corect, avem aici doi supleanți de la PPE Avem doi supleanți de la PPE. Știm cine sunt? Domnul Van de Camp și doamna Pitera. Aceștia sunt supleanții. Și domnul Piper. A, domnul Piper este supleant. De la grupul SND, avem trei, trei supleanți care înlocuiesc colegii absenți. Cine sunt supleanții de la SND? Doamna Iotova? Domnul Catalin. Și domnul Niedermüller. Domnul Niedermüller este aici. Bun, acum celelalte grupuri. ECR, avem un suplan pe domnul Kölbl, domnul Czarnecki și înlocuiți pe domnul Bradburn. Da, pe domnul Bradburn. Mulțumesc. De la grupul ALDE toți membrii sunt prezenți, de la GUE, domnul De Jong și doamna Cari este înlocuită de cineva pentru că văd că nu este prezentă. De la Vex, domnul Zol, văd că este aici. De la Fd, colegul Ar Arno. Și doamna Bega. Și domnul Alio de la neafiliați. Haideți să trecem la vot. Vreau să întreb uh, grupurile care sunt nominalizările lor. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PPE aș vrea să propun pe doamna Ingeborg Gresle ca și candidată noastră pe la președinția acestei comisii. Mulțumim foarte mult. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, dacă nu mai sunt și alte propuneri, putem să votăm prin aclamare. Dacă sunteți de acord, nu trebuie să votăm, putem deja să o felicităm pe doamna Grețle. Felicitări pentru postul de, de președinte a Comisiei de Control Bugetar. Toate cele bune pentru această funcție mult succes și imediat cedez locul noii președinte a Comisiei de Control Bugetar. Mulțumesc mult! Liebe Kolleginnen, liebe Dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc foarte mult pentru încrederea arătată. Am să fac tot ce mi stă în putere ca să fiu corectă. Domnule Toirec, vreau să vă mulțumesc și eu pentru ultimii doi ani și jumătate în care ați condus cu mult succes Comisia de Control Bugetar și ați reușit să ne creați un renume foarte pozitiv aici în Parlament. Mulțumesc, Mihael, și mulțumesc pentru toate ocaziile când am colaborat și mă bucur că rămâi membru la comisia noastră. Haideți să trecem mai departe la punctul 2 de pe ordinea de zi, alegerea vicepreședinților. Aveți propuneri de candidați? Ordnung muss sein, ja. Trebuie să fie ordine, e adevărat. Am auzit din colțul spaniol câteva nemulțumiri. Aveți propuneri de candidaturi pentru postul de prim vicepreședinte? Sí, eh, bueno, en primer lugar, felicidades, señora Gresle. Da, vreau în primul rând să felicit pe doamna Gresle pentru numire și avem candidat pentru postul de prim vicepreședinte, domnul Derek Vaughan. Mulțumesc. Mai sunt și alte propuneri? Nu este cazul. Dat fiind că nimeni nu a cerut vot secret, consider că Derek Vaughan este ales și îl felicit pentru că a fost ales ca prim vicepreședinte și mă bucur de colaborare. Trecem acum la al doilea post de vicepreședinte. Aveți propuneri de candidaturi? Bart Stas. Eh, eh, Mulțumesc, eh, domnul președinte, dragi colegi. Aș propune ca cel de-al doilea vicepreședinte să fie noul meu coleg, domnul Igor Soltes. Mulțumesc, mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, atunci, dat fiindcă nimeni nu a cerut vot secret, haideți să-l votăm prin aclamare. Felicitări, vă rog să veniți alături de noi și ne bucurăm de colaborare. Zum dritten Vizepräsidenten. La postul de al treilea vicepreședinte, domnule Toirer. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupului ALDE vreau să o ă, propun pe Martina Dlabaiova. Mulțumesc, mai sunt alte propuneri? Se pare că nu, nimeni nu a cerut vot secret, atunci, prin aclamare, o alegem pe doamna Ayatova. Felicitări și ne bucurăm de colaborare. Vă rog să veniți alături de noi. Trecem la al patrulea vicepreședinte. La vicepreședinția, los... Pentru acest post, socialiștii îl propun pe domnul Danica. Domnul Danica, mai sunt și alte propuneri? Nu este cazul, nu s-a cerut vot secret, așadar putem să îl uh, votăm prin aclamare pe domnul Nica. Felicitări, vă rog să veniți la prezidiu. Mulțumesc mult! freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen, aber auch auf Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să alegem membrii biroului. Astfel ne putem pregăti uh, descărcarea pentru bugetul instituțiilor europene. Aceasta va fi principala noastră sarcină. Mă bucur că vom avea ocazia să lucrăm împreună. E foarte important pentru toți contribuabilii noștri. Aveți uh, posibilitatea să vă implicați cu toții, vreau să le spun mai ales membrilor uh, nou aleși, să știți că contribuabilii țin foarte mult la implicarea noastră în această comisie. Aș dori să trec mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi, și anume data următoarei reuniuni. Aceasta va fi marți 22 iulie de la 9 la 12.30 și de la ora 15 la 18.30. Cred că secretariatul vă va transmite până atunci pachetul de bun venit și acolo veți găsi toate informațiile necesare. Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul pentru întrebări, critici sau altceva, atunci ședința se suspendă și mă bucur de colaborarea viitoare. Mulțumesc mult!